<laughs> Gut, liebe Kolleginnen Kollegen. Foarte bine, dragi colegi și colegi. Vă rog să ocupați locurile. Începem cu întâlnirea noastră comună cu Comisia Inte, INTA și Comisia juri. Este vorba de punctul referitor la com, uh, compatibilitatea acordului UE-Canada cu cadrul de reglementare al Uniunii Europene, îndeoseb tratatul de la Lisabona. Mă bucur foarte mult, dragi colegi și colege, că vă aflați aici, reprezentând ambele comisii parlamentare și că putem discuta împreună despre avizul serviciului juridic. Cred că este un uh, aspect foarte important care merită purtat uh, deschis, cu ușile deschise și nu în camera. Acordul cu Canada se află pe ultima sută de metri. Consiliul uh, va discuta despre acesta săptămâna viitoare. Ieri am discutat în cadrul Comisiei INTA, iar dacă Consiliul își va da acordul pe 18 octombrie, va semna pe 27 octombrie, atunci și noi în Parlamentul European vom discuta intens despre acest subiect. Este așadar foarte important pentru noi să analizăm în detaliu aspectele juridice ale tratatului, lucru pe care îl vom face imediat, înainte de toate Înainte de a da serviciului juridic, cuvântul am să dau cuvântul copreședintelui domnului Zvoboda. Mulțumesc foarte mult, domnule Lange. Vă mulțumesc că ați fost de acord să organizăm acest schimb de opinii cu serviciul juridic referitor la acest punct despre care s-a discutat îndelung la comisia noastră în uh, numeroase ocazii. Aș dori de asemenea să mulțumesc serviciului juridic pentru disponibilitate și pentru cooperare. Chestiunea protecției investițiilor în acorduri comerciale și crearea unui tribunal pentru soluționarea disputelor este, sunt doar câteva din punctele pentru care Comisia Juri este răspunzătoare în Parlamentul nostru. Așteptăm cu mare interes discuția de astăzi și vom continua să urmărim îndeaproape felul în care evoluează acest dosar. Încă o dată mulțumim! Și încă o dată din partea mea vă mulțumesc pentru oportunitatea de a discuta totul împreună. Dau acum Serviciului Juridic cuvântul uh, directorului unității Anders Negar pentru maxim 10 minute pentru că dorim să și discutăm iar uh, timpul uh, ne este limitat pentru că la Comisia INTA este prevăzut un vot de la ora 10. Aveți așadar cuvântul maxim 10 minute. Mulțumesc foarte mult! Am să fac tot posibil pentru a mă încadra în limita de timp. Acest aviz se referă la compatibilitatea prevederilor, prevederilor acordurilor comerciale cu dispozițiile Uniunii Europene, îndeosebi uh, CETA. Nu este așadar uh, o evaluare cu caracter general, așa cum s-ar putea deduce din titlu. Aș dori de asemenea să vă reamintesc că soluționarea disputelor între investitori include de obicei un uh, tribunal de arbitraj care prevede participanți uh, particulari. Acum, Comisia a introdus un nou mecanism de soluționare a disputelor care prevede un tribunal permanent, include de asemenea noi tipuri de mecanisme de salvgardare. Au apărut însă întrebări referitoare la sistemul de soluționare a disputelor uh, între investitori dacă acesta este compatibil cu tratatele, îndeoseb cu Curtea de Justiție. Trebuie să ținem cont de faptul că tratatele internaționale semnate de Uniunea Europeană au un caracter obligatoriu asupra statelor membre. Aceste tratate internaționale sunt prioritare în fața dreptului secundar. Iar Uniunea Europeană este cea care trebuie să asigure respectarea legislației Uniunii. Apar, prin urmare, o serie de întrebări aici nu e neauzit ca noile, ca tratatele internaționale să genereze, să, cer scuze, să ofere tribunalelor sau curților uh, misiunea de a evalua tratatele internaționale relevante, lucruri care s-a întâmplat în trecut și curtea s-a pronunțat deja asupra acestei posibilități. Cred că punctul de plecare al evaluării juridice este de a observa că competența Uniunii Europene de a încheia un tratat internațional conține uh, intrinsec obligația de a se supune um, autorității unui tribunal internațional în, în ceea ce privește interpretarea acelui tratat. De fiecare dată însă când se întâmplă acest lucru, trebuie îndeplinită o serie de criterii. Îndeosebi, nu trebuie să existe un efect contrar asupra autonomiei uh, juridice a Uniunii Competențele nu trebuie să modifice competențele de care dispun instituțiile Uniunii Europene, iar aceste competențe nu trebuie să oblige Uniunea Europeană sau instituțiile Uniunii la o interpretare uh, specială a legislației Uniunii. Dincolo de toate acestea, dincolo de problema interpretării legislației Uniunii Europene, am analizat și monopolul pe care îl deține uh, Tribunalul Uniunii Europene um, în ceea ce privește externalizarea. Am uh, analizat felul în care uh, ordinea juridică a Uniunii Europene poate fi modificată direct sau indirect și dacă pot apărea contradicții cu uh, dreptul primar, nu doar dreptul secundar. Am analizat de asemenea felul în care se demarcă competențele între Uniunea Europeană și statele membre, o chestiune de asemenea delicată. Am analizat de asemenea principii constituționale și drepturi fundamentale. În ceea ce privește autonomia ordinii juridice a Uniunii Europene, trebuie să înțelegem că în, în, în temeiul articolului 207 al tratatului, Curtea de Justiție și Tribunalele Naționale sunt cele care au competența de a interpreta legislația Uniunii. Această competență nu poate fi uh, transmisă oricărei alte instituții. Însă dacă vorbim de puterea de a interpreta acordul internațional în sine, acest lucru este în principiu acceptabil. Deși acordul internațional în discuție devine, de asemenea, legislația Uniunii. Dacă privim acum acordul CETA, vom vedea că structura tribunalelor din cadrul CETA este competentă doar pentru interpretarea și aplicarea standardelor privind protecția investițiilor, acordul în sine și uh, nu uh, intră în discuție nicio altă legislație a Uniunii. Nu va avea competența de a stabili compatibilitatea cu altă legislație a Uniunii Europene sau a statelor membre, s-ar putea ca în cadrul evaluării să fie nevoie să luăm în calcul legislația Uniunii indiferent de poziția adoptată în acest sens, nu va avea un caracter obligatoriu în ceea ce privește interpretarea respectivei legislații europene. În cadrul acordului nu se prevede posibilitatea unei consultări anterioare a Curții de Justiție Europene, în cazul în care relevant ar fi legislația europeană, Uniunii Europene. În acest sens, aici ar putea apărea îngrijorări în ceea ce privește avizul 213 privind um, aderarea Uniunii Europene la Convenția Drepturilor Fundamentale. Aici, Curtea a constatat că exista un mecanism care presupunea, într-adevăr, implicarea Curții Europene de Justiție. Cu toate acestea, în cadrul Convenției Europene a Drepturilor Omului, tribunalul competent în temeiul acestei convenții poate hotărâ, poate lua decizii referitoare la convenție, deși aceleași uh, hotărâri sunt reglementate în Carta Uniunii Europene. Prin urmare, era o nevoie directă de coordonare între acele două aspecte. Avem un set de norme, așadar, care se aseamănă foarte mult, sunt aproape identice. Convenția le permite statelor membre să impună standarde superioare, amănunt care, bineînțeles, presupune coordonare la nivel european. De asemenea, în temeiul convenției există cerința de a verifica, de a se asigura că și celelalte state membre respectă convenția, iar principiul încrederii reciproce în temeiul Uniunii Europene de asemenea trebuie respectat. În cadrul Convenției există un sistem de opinii consultative în temeiul libertăților și drepturilor garantate de Convenții. Ar putea atunci tribunalul să uh, Um, evite procedurile preliminare. Nimic din toate acestea se întâlnește în CETA. Iată de ce nu credem că avizul 213 ar putea să fie un motiv pentru a considera ca fiind incompatibil sistemul de soluționare a disputelor între investitori creat de CETA. Dacă analizăm monopolul CEJ asupra răspunderii contractanților externe ale Uniunii Europene, ai Uniunii Europene, Trebuie să constatăm că în temeiul CETA, prevederile privind uh, protecția investitorilor nu se bazează pe răspunderea contractelor externi, ci se bazează pe principiile privind protecția investitorilor uh, prevăzute în tratat în temeiul legislației internaționale. Nu există așadar același tip de cauză asupra căruia CEJ are monopolul în temeiul articolului 314 din tratat ar putea exista în continuare îngrijorări referitor la importanța financiară. Trebuie să subliniez că tribunalele privind investițiile pot emite hotărâri referitoare doar la compensarea financiară care trebuie acordată atunci când se constată încălcarea principiilor uh, care guvernează investițiile. Însă, acest quantum financiar poate avea un efect dispasiv asupra Uniunii sau statelor membre. Un efect care ar putea fi considerat chiar ilegal. Din uh, punct de vedere formal, însă, nu ar presupune un obstacol. Pentru că nu ar putea împiedica statele membre uh, să acționeze după bunul plac, ci ar reprezenta pur și simplu un obstacol financiar. Nu ar reprezenta însă o încălcare, pentru că pragul pentru încălcări uh, este foarte înalt, dar încălcarea, în plus, ar reprezenta de asemenea o încălcare a unor aspecte ale Uniunii Europene. CETA conține de asemenea elemente de salvgardare. Dacă nu ar merge bine ceva, există mecanisme care ar corecta cursul respectiv în viitor. Trebuie să evaluăm de asemenea ajutoarele de stat, pentru că aici există o obligație pecuniară și ar putea apărea aici o contradicție directă. CETA include noi tipuri de mecanisme de salvgardare, de pildă decizia de a elimina o subvenție sau de a nu acorda o subvenție nu este stabilită. Nu credem așadar că în ceea ce privește CETA ar putea reprezenta un obstacol. de limitarea competențelor. CETA stabilește foarte clar dacă Uniunea sau un stat membru sunt uh, răspunzătoare în ceea ce privește un anumit caz anchetat în ceea ce privește principiile constituționale și drepturile fundamentale. Ne confruntăm aici cu situația că investițiile și CETA, acordurile de investiție și CETA în special, ce ajung în acest fel uh, la sfârșit, uh, considerăm că este bine reglementat în CETA. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Avem acum posibilitatea de a pune întrebări, de a interveni. Vom uh, alterna între jurii și INTA. Începem cu jurii. În, are cuvântul doamna Hautala. Două minute maxim. Două minute, de acord. Mulțumesc foarte mult. E clar, nu există nicio îndoială dacă Uniunea Europeană are nevoie de investiții și dacă trebuie să avem un cadru previzibil în care trebuie să desfășoare investițiile și comerțul. Întrebarea este însă dacă sistemul de protecție al investițiilor, întrebăzut la ora actuală, dacă acesta reprezintă calea corectă înainte și dacă este acest mecanism compatibil cu Uniunea Europeană. Eu personal nu sunt convinsă de răspunsurile pe care le-am primit până acum. Această întrebare este ridicată chiar și de avocatul general Pocol, care a afirmat că arbitrarea disputelor de investiții ar putea să fie problematică, pentru că de obicei nu presupune epuizarea căilor locale. Acest lucru ar însemna ca uh, tribunalele de arbitraj să intervină în legislația europeană fără a fi supuse acesteia, fără a fi nevoie să solicite o sentință prealabilă situația aceasta ne poate genera probleme juridice mult mai grave decât cele cu care ne-am confruntat um, mai ales având în vedere hotărârea 213 pe care am mintit-o deja serviciul juridic. În al doilea rând, domnule președinte, protejarea investițiilor externe ar putea să provoace uh, distorsiuni pe piața internă. Am înțeles că Comisia a dus proceduri de infringement față de multe state membre referitoare la acordurile lor bilaterale intra-Uniunea Europeană, având în vedere că în acest fel s-ar crea discriminare și uh, pe piața internă și nu se respectă prevederile privind piața internă. Prin urmare, când se acordă drepturi speciale investitorilor externi în detrimentul investitorilor locali, atunci uh, companiile ar fi încurajate, companiile locale ar fi încurajate să facă astfel încât investițiile lor să pară străine. Uh, de pildă, o companie din Suedia care dorește să, in- să investească în Spania ar putea să circuleze, să facă să circule fondurile uh, sale prin Singapore, de pildă, prin intermediul unei companii create tocmai în acel sens, în scopul de a beneficia de pe urma mecanismului creat uh, pentru soluționarea disputelor uh, privind investițiile. Ar putea să fie vorba aici așadar de o discriminare juridică. Mulțumesc, urmează Jude Kirkendall. Kirk Thanks very much. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare, pentru acest aviz juridic. Continui să am uh, întrebări serioase dacă acest mecanism uh, din CETA este compatibil cu legislația europeană. O să rămân la două întrebări precise. Mă, vreau să pun întrebarea despre non-discriminare pe piața internă și faptul că o actorii europeni, o companie europene care sunt uh, în proprietatea unor investitori canadieni vor avea drepturi diferite față de uh, jucătorii de pe piața locală și mă întreb dacă nu cumva asta creează un nivel de discriminare care ar fi considerat, să, considerat ca perturbator pentru piața internă, dar două întrebări. Prima, care ar fi opinia ju- uh, serviciului juridic privind uh, consecințele încheierii unui acord internațional incompatibil cu legislația europeană, ce se întâmplă dacă Consiliul uh, agrează, uh, aprobă uh, CETA în următoarele zile și acesta este atacat uh, la Curtea Europeană uh, și este considerat uh, uh, incompatibil cu legislația europeană din punct de vedere al uh, plăților uh, legate de, de dreptul internațional. A doua întrebare. Uh, are legătură cu legea, eh, legislația europeană. Care sunt consecințele faptului că pot exista domenii în care nu există niciun fel de interpretare prevalentă, clară a legislației europene disponibilă pentru tribunale relevante. Vor putea tribunalele să facă o referință preliminară la Curtea Europeană de Justiție și cum va afecta asta uniformitatea legislației europene și uh, ce crede serviciul juridic despre faptul că uh, Curtea a uh, subliniat întotdeauna importanța autonomiei ordinii de drept stabilită de legislația europeană dacă ne uităm la problema oficiului pentru brevete și la alte cazuri? Deci ce, ce cerem explicit de la Curtea Europeană? Mulțumesc. Mulțumesc, vicepreședintele jurii, doamna Geringer de Odenburg. Mulțumesc foarte mult. Trebuie să ținem seama de problemele și de emoțiile pe care le stărnește acest uh, acord uh, în rândul cetățenilor, cei care uh, demonstrează. În ciuda avizului juridic pe care tocmai l-am ascultat, Există foarte multe dubii în legătură cu instrumentele de rezolvare a disputelor și de protecție a investitorilor. În acest moment, nu cred că se poate adopta acest acord cu proteste atât de puternice pe străzi. Trebuie să găsim, dacă e posibil, o explicație simplă despre modul în care acest instrument de rezolvare a disputelor și de protejare a investitorilor nu va afecta temerile uh, cetățenilor. Și să nu uităm că ăsta nu este singurul acord, mai este un acord de negociere și anume TTIP-ul. Deci întrebarea mea este asta. Există o explicație simplă prin care putem să arătăm oamenilor că acest acord este compatibil cu tratatele și că nu este o amenințare pentru cetățeni? Mare Cheșag. Mulțumesc foarte mult, domnilor președinți. Mulțumesc pentru explicații. Aș vrea să pun o întrebare de, legată de context. Avem, sau statele membre UE au aproximativ 1400 de acorduri bilaterale care includ uh, instrumente de protecție a investițiilor. Uh, au fost ele vreodată atacate din punct de vedere al compatibilității cu legislația europeană? și există o procedură standard pe care Comisia a urmat-o înainte să propună acest mecanism? Sper, îmi imaginez că astfel de propuneri eh, juridice nu se fac fără o bază. Și poate am, eh, ați putea să ne spuneți mai mult despre cum a fost evaluată această chestiune și, în special, Uh, cum noile propuneri de reformă care reflectă voința politică a acestui Parlament se uh, uh, leagă de cele aproximativ 1400 de clauze care există deja și față de care există critici, dar nu aud în legătură cu ele comentarii legate de incompatibilitatea cu legislația europeană. Deci m-a interesat foarte mult acest subiect. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Hrizogonos. Principala întrebare pentru mine în acest context este dacă Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene este aplicabilă în toate disputele care ar putea apărea din implementarea CETA și în ce măsură aplicarea drepturilor conținute de cartă este asigurată după intrarea în vigoare a CETA. Mulțumesc. Doamna Miner. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Principala preocupare pe care o am în legătură cu acest aviz este că nu are destulă greutate. Știm că a fost trimis înapoi de trei ori până când uh, toți colegii s-au declarat uh, satisfăcuți. Asta, asta faci uh, când ai de-a face cu un consultant extern de munca căruia nu ești mulțumit. Nu, asta nu se întâmplă când ai de-a face cu un parlament. Deci nu știu de ce toată lumea așa bucuroasă de uh, acest uh, mecanism, pentru că practic noi creăm un nou sistem de tribunale uh, care nu pare să aibă nicio legătură cu ordinea de drept actuală. Asociația Europeană a Judecătorilor se întreba chiar dacă Uniunea Europeană are competență să stabilească această nouă ordine de drept. Și asta încă din 2011. Asociația Uh, europeană a Judecătorilor nu consideră că este nevoie de un nou tribunal pentru că criteriile stabilite acolo încalcă Magna Carta. Uh, de asemenea, Asociația Juridică Germană și-a exprimat uh, opinia spunând că stabilirea unui nou tribunal este un mod greșit de a stabili drepturi legale și, încă o dată, uh, punea sub uh, semnul întrebării dreptul Uniunii de a introduce acest uh, mecanism, pentru că încalcă dreptul suveran al statelor membre și încalcă ordinea de drept în Uniunea Europeană. În ce privește opinia Curții Europene de Justiție, dacă ordinea de drept din Uniunea Europeană ar trebui să uh, uh, intre în competența Convenției drepturile omului. Asta e în regulă, dar de ce uh, convenția uh, aceasta ar trebui să fie uh, subminată de un sistem paralel? Și e această declarație de interpretare care a fost publicată privind CETA, dar nu știm care e sta, situația ei juridică. Și doamna Rozier, sunteți pe listă pe lista vorbitorilor. Aș ceru să luați cuvântul. Nu știam că o să pot lua cuvântul, dar mă bucur, mulțumesc. Mă asociez uh, colegilor care au exprimat dubii în legătură cu avizul Serviciului Juridic al Parlamentului privind compatibilitatea acestui mecanism ISDS uh, cu dreptul european. Cum s-a spus, aici există un precedent pe alte aspecte de drept care ne-ar putea face să credem că de la Curtea Europeană de Justiție o să avem o, o, un aviz un pic diferit. Deci mă întreb, cum putem să ne lansăm în, în crearea unui edificiu juridic atât de complex și atât de discutabil din punct de vedere al uh, ordinii de drept, fără să vorbim măcar de egalitatea de tratament a întreprinderilor pe teritoriul uh, european, fără măcar să cerem avizul Curții Europene de Justiție. Uh, deci nu înțeleg, nu înțeleg uh, uh, de la momentul în care există un dubiu foarte serios din acest punct de vedere, cel mai simplu ar fi să sesizăm pur și simplu Curtea Europeană de Justiție. And now it's uh, Madam McGinn. Doamna McGinn. Mulțumesc, uh, domnule președinte, dragi colegi, și eu am dubii dacă acest mecanism este compatibil cu legislația europeană dintr-o serie de motive. În primul rând, CETA ISDS ar putea încălca competența exclusivă a Curții Europene de Justiție de a interpreta tratatele. Uh, în al doilea rând, avem o, o decizie a acestei scurți pentru investitori ar putea duce la o încălcare directă a unei directive sau uh, unui regulament, ceea ce ne-ar duce direct în fața Curții Europene de Justiție. Deci, această situație a fost uh, invocată de Comisia Europeană într-un document din 2013 privind acordurile bilaterale între statele membre și acolo se spune, citez, acest tip de uh, Uh, curte de arbitraj trebuie abolită pentru că nu respectă primatul uh, legislației europene și în caz de dubie nu supun chestiunea uh, judecății Curții Europene de Justiție. Alineatul 52 se spune că ISDS va trebui să urmeze, conform articolului 831, deciziile Curții Europene de Justiție. Uh, nu sunt convinsă, pentru că se referă doar la cazuri unde există deja interpretări și asta reprezintă un procentaj foarte mic. Uh, există așadar un risc mare de distorsionare a pieței unice. Nu știu de ce serviciul juridic nu a vorbit despre acest articol din CETA care încarcă articolele 49, 54, 63 ale, și 63 ale Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene. Uh, articolul privind uh, libera furnizare de servicii pe piața europeană ar putea fi încălcat în mod sistematic. De exemplu, aveți o companie germană, uh, din Germania care are proprietar canadian și care operează în Germania și ar putea încălca, care ar putea încălca regulile articolul 54 ar putea fi încălcat pentru că acesta spune că toate nu, închei, domnule președinte, se spune că toate companiile trebuie să primească tratament egal președintele cere să încheie. Deci o companie care uh, e din Canada ar avea mai uh, multe avantaje. Doamna Maria Pintu. Eu nu percebo. Mulțumesc. Nu înțeleg de ce încercăm să scăpăm de justiția uh, curților europene. Uh, de ce respingem instanțele europene ale Uniunii Europene în vederea rezolvării uh, conflictelor, litigilor care apar în urma uh, contractelor aplicabile în Uniunea Europeană? Este un principiu universal de drept. Milenar. Legea aplicabilă este legea, legislația locului unde are loc litigiul respectiv. Deci companiile care doresc să investească în Uniunea Europeană, foarte bine, dar nu vor ca aceste investiții să fie supuse uh, legislației, legislație europene sau uh, jurisdicției uh, instanțelor europene. Există oare o temere în justiție? Despre ce vorbim? uh, instanțele de arbitraj apar pentru că dorim să rezolvăm cazuri unde un astfel de, uh, o astfel de procedură este posibilă. Ni statele reprezintă interesele propriilor uh, populații. Deci de ce să ne adresăm uh, unei instanțe de arbitraj? cu ce este mai bună o instanță de arbitraj uh, decât uh, un uh, tribunal, o instanță? Judecătorii sunt independenți și pot să acționeze mai repede. Judecătorii nu lucrează decât în interesul instanței respective, nu servesc interesele nimănui. Uh, dar uh, curțile de arbitraj uh, pot <coughs> să fie subiective pentru că lucrează pentru părți. Deci cine ne poate garanta că dreptul european și interpretarea sa va avea întâietate asupra altor sisteme juridice? Dacă curțile de arbitraj nu se supun jurisdicției ceși, cum putem să garantăm o, o interpretare uh, uh, uniformă. M-am înscris pe listă cu uh, zile în urmă și vreau să protestez împotriva acestui tip de inițiativă. Nu putem uh, să avem timpul necesar pentru a pune întrebarea, dacă e vorba de o întrebare uh, pertinentă. Trebuie să acordăm mai mult timp dezbaterii. știu și protest, protestez împotriva uh, stabilirii unei uh, timp limită de intervenție. Lumea poate să spună că s-a discutat, dar de fapt nu s-a discutat. Patru întrebări. Prima, dacă faptul că uh, Uh, faptul că se epuizează căile de atac la nivel național este o modalitate de a pune sub semnul întrebării uh, în ceea ce privește sistemul uh, de instanțe pentru invest. Uh, investici ICES. Uh, compatibilitatea sau nu a unui astfel de instrument, uh, doamna comisar Malmström și DigiTrade spune că acest lucru apare în acordurile comerciale în momentul în care intrăm în acest mecanism. Oare nu ar trebui să avem o opinie clară, un aviz clar al a curții? Uh, apoi, sunt împotriva aprecierii făcute de serviciu juridic aici, care spune compensația financiară nu are efecte asupra capacității de reglementare. Poate că în anumite state membre care au suficiente mijloace pentru a avea această compensație financiară Poate că da, dar există și state mici în Europa, să nu le uităm, sunt majoritatea. Acestea nu au capacitatea financiară de a compensa, de a despăgubi și vor fi înfrânate în posibilitatea de reglementare. A patra întrebare, dacă nu există alte mecanisme pentru a acoperi riscurile investiției, pentru că despre asta este vorba, riscul investiției. Și eu uh, propun să abordăm chestiunea asigurărilor. Există asigurări care pot fi încheiate pentru a acoperi riscurile de investiții. În felul acesta nu ar apărea dificultăți de ordin juridic pentru că e vorba de un sistem privat. Pentru sistemul, pri, pentru sistemul privat, uh, plătit de privat, când suntem într-o întreprindere, ne asumăm niște riscuri și acestea pot fi acoperite de o asigurare. Am investigat această posibilitate? Mulțumesc, mulțumesc doamna, doamna Anderson. Domnul Anderson. Dacă este un lucru la ceș cu care suntem toții de acord, este că nu poți să fii niciodată sigur. Te poți gândi că ai un caz beton și că vei câștiga, dar cejul hotărăște altfel. Au propria lor judecată. Eu aștept uh, cu nerăbdare uh, hotărârea în ceea ce privește tratatul de la Marrakesh, dar nu putem niciodată fi siguri. În ceea ce privește, uh, privește CETA și partea de investiții, există îndoieli serioase dacă există o compatibilitate cu tratatele. Mâine va fi prezentată o declarație semnată de 100 de profesori de drept europeni, printre care profesorul Martin Koskimieni de la Helsinki, care încurajează statele membre, Parlamentul European, Consiliul și Comisia să uh, vadă dacă uh, avizul Curții Europene este uh, compatibil. Uh, e mai bine să mergi uh, în instanță înainte de ratificarea tratatului. Mulțumesc! Domnul Sorin Moise. Am două întrebări pentru serviciul juridic și poate pentru comisie, dacă dorește să preia această întrebare. Serviciul nostru juridic a făcut o declarație uh, justificată, pentru că Uniunea poate să devină parte la tratate internaționale, deci are capacitatea de a implicit de a se uh, adresa instanțelor uh, internaționale uh, la care părțile agrează să se adreseze prin tratatele pe care le semnează. Întrebarea mea este legată de acordurile de liber schimb. Care este Curtea Internațională, instanța internațională, care în mod normal este îndreptățită să tranșeze litigiile uh, potențiale între părți? Uh, după câte înțeleg eu lucrurile, ar trebui să fie un genus proximum, un sistem similar la care ne-am putea adresa pentru a înțelege mai bine. Este Curtea Internațională de Justiție, din câte știu eu, Uniunea Europeană nu este membră, deci această instanță nu este competentă. Putem să devenim membri ai Curții Internaționale de Justiție Uh, care este uh, genul proximum uh, pentru aceste tratate. Acest lucru ar putea să arunce ceva lumină asupra acestei probleme. Al doilea lucru, din câte știu, Comisia a început o serie de proceduri de încălcare în ceea ce privește tratatele investi de investiții bilaterale, BIT, în ceea ce privește o serie de discriminări Uh, regimuri de discriminare create de aceste tratate bilaterale de investiții. Nu există o similaritate, poate că nu, dar cred că o clarificare ar fi uh, posibilă. Uh, incompatibilitatea tratatelor de investiții bilaterale nu este uh, clară în ceea ce privește uh, tratatele. Domnule Breton. Mulțumesc, domnule președinte. Acordul CEDA cu Canada pune probleme de ordin politic pe care le voi enumera succint pentru că avem un acord de liber schimb care ne va pune probleme economice serioase amenințând denumirile geografice protejate și afectând agricultura franceză. Mă gândesc la chestiunile de ordin juridic, care sunt destul de interesante. Am auzit uh, un aviz juridic șovăitor, neconvingător și sunt trei probleme care se vor pune. Prima, bineînțeles, problema interpretării dreptului Uniunii, care ține de competența exclusivă a Curții uh, de Justiție a Uniunii Europene, care aici este înfrântă, pentru că tribunalul prevăzut de uh, CETA va uh, lua hotărâri și va uh, lua o poziție fără a recurge la mecanismul întrebării preliminare. Deci va exista o concurență cu curtea. Deci să ne explicați că acest lucru nu are valoarea unui precedent, dar asta uh, nu înseamnă că nu aduce atingere tratatelor. A doua problemă, respectul drepturilor omului și în special o problemă uh, clară de discriminare în uh, beneficiul investitorilor străini. Pentru că, de fapt, ce se va întâmpla? Dacă comparăm situația unui investitor străin și a unui uh, în Europa, în cazul unor uh, litigii, vor avea acces la un tribunal special, uh, cel prevăzut de CETA, iar investitorul european nu va avea aceeași șansă. Deci putem să ne întrebăm dacă acest lucru nu este cumva împotriva Cartei Fundamentale a Drepturilor. A treia problemă este o problemă de suveranitate a statelor membre. După mine, CETA este un acord mix care trebuie să fie ratificat de parlamentele naționale. Deci, uh, cred că nu trebuie să ne grăbim și să adresăm o întrebare Curții Europene uh, de Justiție. Opinia publică se uită la noi și Europa lor nu este o Europa numai a businessului. Mulțumesc, nu doresc să reiau acum toate întrebările colegilor care uh, îmi provoacă și mie neliniști, dar am doar câteva întrebări. Uh, Serviciul juridic a afirmat că tribunalul va fi competent doar pentru acele probleme care apar, care sunt generate de CETA. Poate, se poate pronunța așadar doar asupra acestora. Problema care apare este a ori- legăturilor orizontale uh, rămână deschisă problema unor legături cu alte acorduri. Ce se va întâmpla atunci când articolul 50 va fi invocat cel târziu primăvara anului viitor? Atunci va negocia sau va trebui să negocieze Marea Britanie un acord paralel cu Marea Britanie? vor dori să obțină aceleași obiective ca în CETA, care va fi atunci uh, obiectiv care va fi atunci rolul uh, serviciului de Tribunalului de Soluționare a Disputelor uh, în acest caz? Vor intra în discuție și alte tratate ale Uniunii uh, sau alte tratate în vigoare în Canada, NAFTA? Cum se va soluționa așadar disputele pe care s-ar putea să le aducă investitorii împotriva structurilor statale? Uh, o altă problemă amintită de serviciul juridic este atunci, uh, de pildă, în uh, declarația cu caracter explicativ uh, la adresa CETA pe care o va adopta Consiliu pentru a crea o serie de condiții juridice, apare problema standardelor ecologice și a procedurii licitațiilor publice, dacă aceasta este soluționată dacă atunci investitorii străini pe piața internă, indiferent de piața internă despre care e vorba, dacă vor beneficia de tratament uh, egal. Mulțumesc! Merci, uh, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc cu prudență pentru că serviciul juridic e chiar în spatele meu, deci o să încerc să nu-l ofensez prea tare. Dacă uh, azi dimineață aș uh, fi uh, rău, dar nu sunt. Uh, dacă încercăm să luăm cuvântul pentru 10 minute și ni se taie microfonul, înseamnă că problema nu e atât de simplă. E un doială în această privință și uh, știu care este dezbaterea politică privind CETA asupra necesității adoptării acestui acord, dar nu acesta este obiectivul reuniunii noastre astăzi. Obiectivul este chestiunea juridică certitudinea juridică și lupta împotriva incertitudinilor sunt uh, piatra de căpătâi în uh, o Uniune a dreptului. Am o întrebare pe care vreau să o adresez Parlamentului, care nu o adresez uh, Serviciului Judic, pentru că aici suntem în fața unei decizii uh, de ordin politic. De ce ne este teme pentru a nu ne adresa uh, Curții Europene de Justiție cu această întrebare? Pentru că suntem cu toții de acord că există o dificultate de ordin juridic. Avem o separare a puterilor. Să rămânem pe poziția noastră politică, să știm dacă CETA, sau nu, CETA este bun sau nu și în ceea ce privește întrebarea juridică să ne adresăm organului care are competență să evităm astfel incertitudinea juridică, deci să facem astfel încât problema să fie tranșată de structura abilitată și anume să adresăm o întrebare Curții Europene de Justiție. Mulțumesc și acum o să dau cuvântul domnului Caspari.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 Mulțumesc, dragi colegi. În articolul 17 al Convenției Drepturilor Omului a, a Națiunilor Unite este prevăzut dreptul asupra proprietății, iar dacă nu creăm instrumente utile prin care putem a, executa acest drept, atunci a, degeaba se află acest articol în Convenția Drepturilor Omului. Cu toții trebuie să înțelegem foarte clar că prin acordurile noastre de comerț internaționale nu dorim să modificăm dreptul european sau dreptul național. Întrebarea mea este, toți cei care răspund, care refuză și resping acest, aceste tribunale internaționale și care nu doresc să modifice însă structura uh, tribunalelor naționale. Tribunalele naționale nu se pot pronunța așadar, pentru că dacă s-ar pronunța, s-ar modifica atunci legislația națională. Uh, iată de ce trebuie să înțelegem de fapt cum stau lucrurile pentru că această dezbatere să înceteze. Uh, Toată lumea care a luat cuvântul până acum s-a pronunțat uh, negativ. Toți cei care au uh, adoptat această atitudine ar respinge oricum totul fără acest mecanism. Cei care au respins oricum acordurile, uh, fără să fie prevăzut un mecanism de protecție a investițiilor, vor respinge și acum toate prevederile asupra cărora noi la ora actuală ne facem griji. Și, uh, în al treilea rând, dragi colegi, că a vorbit deja de cele 1400 de acorduri de investiții pe care statele noastre membre le au în vigoare și care au dovedit că, în linii mari, instrumentul funcționează bine. Doar în câteva cazuri extreme există uh, sentințe îndoielnice. Cele 1400 de tratate au arătat că uh, în cel mai extrem caz uh, au apărut probleme, nu există însă niciun tribunal uh, căruia aceste 1400 de tratate să-i pună o vreo problemă, iată de ce, după părerea mea, studiul prezentat de serviciul juridic este foarte um, la obiect. Încă o dată, vă rog să încetăm uh, să tragem de aceste argumente, uh, iar toți cei care s-au pronunțat uh, negativ până astăzi, oricum au respins toate celelalte acorduri comerciale. Dau acum cuvântul Comisiei pentru 5 minute. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule Langă. Este o problemă foarte serioasă, bineînțeles. Uh, iar Comisia a analizat cu mare atenție cum se aplică jurisprudența CEJ și aș putea să vă spun că încă de la început, din 2010, uh, de când Comisia a început uh, să elaboreze această politică. Structura sistemului în discuție diferă foarte mult de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, diferă foarte mult de Tribunalul Brevetelor și asta în mod intențional. Am câteva observații succinte pe care aș dori să le fac. În primul rând, e vorba de capacitatea Uniunii Europene de a asuma angajamente internaționale în ceea ce privește soluționarea disputelor. Acest lucru e valabil pentru Canada, cât și pentru toate celelalte țări cu care negociem. China, India, toate aceste țări. În al doilea rând, Situația juridică de față este identică și aici uh, mă apropiu de întrebarea ridicată de domnul Mariza, se aseamănă foarte mult cu uh, mecanismele de soluționare a disputelor la care recurgem în cazul celorlalte tratate internaționale. Este uh, practic mecanismul pe care îl uh, recomandă OMC și pe care îl folosim în toate cazurile de dispute între investitori și state. Serviciul uh, juridic îl analizează, uh, nu îl analizează însă din uh, perspectiva unui caz juridic. OMC, de altfel, analizează de peste 20 de ani uh, jurisprudența europeană și niciodată nu a pus o problemă. Sistemul pe care îl avem în cadrul tuturor tratatelor negociate sau care sunt în curs de, de negociere arată foarte clar că uh, tribunalele de soluționare a disputelor nu pot uh, oferi interpretări care să aibă un caracter uh, obligatoriu asupra interpretării CEJ. Serviciul juridic a explicat de ce interpretările altor tribunale naționale, precum Tribunalul German, nu a fost corespunzător și s-a oferit o explicație în scris. Trebuie să ținem uh, minte că CEJ are o situație foarte asemănătoare cu alte curți supreme. Curtea Supremă Americană, Curtea Supremă Canadiană, Curtea Supremă Chineză. Toate aceste instituții consideră că dețin jurisdicția exclusiv asupra interpretării legislației lor naționale și nici una nu cred că ar considera că uh, mecanismele de soluționare a disputelor uh, nu respectă funcționarea lor internă pentru că uh, sistemul ISDS nu duce la interpretări cu caracter obligatoriu al legislației naționale. Cea de-a patra observație uh, Uh, un subiect abordat de doamna Catula și Kirsten Darling în ceea ce privește discriminarea și dacă pot exista eludări. Trebuie să ținem minte că acele companii care pot intenta cazuri în Uniunea Europeană pot face acest lucru doar pentru că companiile lor sunt deținute de companii canadiene. Nu pot deschide aceste cauze pentru că sunt companii franceze sau alte companii pot face acest lucru pentru că întreprinderile europene beneficiază de aceleași, de aceleași drepturi în Canada. Întreprinderile europene pot intenta uh, procese împotriva uh, întreprinderilor canadiene. Nu e o problemă de discriminare, așadar, ci ține de reciprocitate, iar reciprocitatea este un principiu fundamental al politicii comerciale. A fost recunoscut uh, de uh, CEJ că se pot impune restricții uh, legislației europene atunci când e acest lucru e necesar din considerente de reciprocitate. Există sisteme care abordează această problemă a eludării, a circumvenției, ca, de pildă, o companie europeană să creeze o companie în Canada pentru a uh, intenta un proces în Uniunea Europeană. Este un element care e exclus din tratat. Ultima observație abordată de doamna Șaca și domnul Moisa Comisia a deschis uh, proceduri de infringement în ceea ce privește disputele uh, și tratatele intra-UE. Situația juridică însă acolo diferă complet uh, de situația privind tratatele de investiție comercială internaționale. Toate tratatele internaționale au fost concepute astfel încât dreptul de a reglementa să fie protejat, iar mecanismele de soluționare a disputelor uh, sunt create astfel încât uh, legislația europeană să fie respectată și să fie uh, aceste mecanisme compatibile cu legislația din urmă. Mulțumesc în cele din urmă, dau cuvântul serviciului juridic pentru a răspunde 5 minute. Mulțumesc, au fost multe întrebări. Cred că am răspuns însă la multe întrebări prin explicațiile mele și în avizul juridic. A apărut întrebarea dacă tribunalul va interpreta legislația europeană. Însă, după cum am spus deja și după cum a spus și Comisia, nu așa stau lucrurile. S-a ridicat întrebarea ce se va întâmpla dacă nu există vreo interpretare existentă. Nu există un mecanism preliminar prevăzut, dar tocmai pentru că uh, se poate analiza Uniunea Europeană, uh, se poate, îmi cer scuze, analiza legislația europeană, dar nu se poate oferi o interpretare cu caracter obligatoriu asupra acesteia. Ce se întâmplă dacă CETA este atacată? Uniunea Europeană ar trebui atunci să ia măsurile corespunzătoare în temeiul legislației uh, privind investițiile pentru a încheia sau renegocia uh, Ehm, tratatul. Există mecanisme așadar în acest sens. Am uh, luat notă de o întrebare referitor la context. Există 1400 de tratate, da? Lucru deja uh, comentat de comisie, un sistem care există, nu este un sistem uh, care ar fi uh, pus sub semnul întrebării prin uh, intrarea în vigoare a acestui nou tratat. Trebuie să ținem cont de acest lucru. Mulți orbitori au uh, cerut uh, solicitarea unui aviz uh, la CEJ, însă acest lucru depășește competențele noastre. Noi am uh, elaborat un aviz, uh, însă aici se opresc competențele noastre. Dumneavoastră sunteți cei care ar trebui, dacă doriți să dați curs aceste inițiative. in free trade agreements in general, which would be the international court, but I think I understand that the, the relevant uh, points of free trade agreements would be normally am înțeles că, oricum, punctele referitoare la tratatele de liber schimb vor fi discutate în contextul OMC. Aspectele referitoare la tratatele intra-EU au fost deja abordate de comisie, nu mai avem aici nimic de adăugat. Există oricum informații disponibile pe uh, INTA, uh, pe pagina INTA și pe pagina INTA deci și pe pagina uh, jurii, îmi cer scuze. Încă o dată mulțumesc, vă mulțumesc din partea Comisiei Juri că v-ați aflat alături de noi. Uh, încă o dată mulțumesc și Comisiei Juri, discuția nu s-a încheiat. Există în continuare numeroase dubii, vom păstra legătura și vom organiza un schimb de opinii bilateral. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Svoboda. Domnul Svoboda și eu aș dori să vă mulțumesc pentru această audiere comună și aș dori să reamintesc membrilor jurii că trebuie să mergem în sala ASP 3E2. Mulțumesc! Vom face o pauză de două minute, după care continuăm cu voturile.